Spune președintele, votul va avea loc mâine începând cu orele 10 și jumătate. Acum trecem la raportul doamnei Patricia Toia despre economia socială. Are cuvântul doamna raportor pentru 4 minute. Oliete fiera că Parlamentul Europeu... Mulțumesc! Sunt foarte mulțumită și foarte mândră de faptul că Parlamentul European studiază aspectele sociale ale economiei de piață ca să aducă ceva concret în acest sector. Obiectivele raportului meu sunt în număr de trei. Trebuie, în primul rând, să atragem atenția asupra acestei realități din domeniul economice, economic și anume 10% din întreprinderile europene fac parte din această economie socială, reprezentând 9% din locurile de muncă. E vorba de cooperative, asociații, care împărtășesc aceleași valori și au o contribuție la PIB ceea ce acordă o mare vizibilitate instituțională. În al doilea rând, Vrem să spunem că acest sector nu este marginal, nu este o excepție. Este un sector ce face parte din economia de piață. Are propriile reguli ce trebuie recunoscute și respectate pe piața internă. Este un mod de a, produce, de a crea o întreprindere, de a consuma, de a lucra. E un mod diferit, într-adevăr, însă corespunde regulilor de piață. Anumite elemente îi sunt specifice, dar nu trebuie să le trecem cu vederea, nu trebuie să le estompăm. Trebuie să reconciliem producția, munca cu solidaritatea, responsabilitatea, respectul și în lumea muncii. Unii spun că aceste întreprinderi um, acționează folosind capitalul, dar nu pentru capital. Așadar, sunt elemente care fac parte din uh, patrimoniul cultural european, pentru că noi întotdeauna am spus că o economie socială este cheia de boltă a modelului european, însă nu am făcut nimic concret. Cred că a venit vremea să redescoperim aceste întreprinderi, pentru că am constatat că multe uh, producții sunt slăbite și mulți producători nu au niciun scrupul. Acum vorbim de o economie socială ancorată în teritoriu care apără cetățenii și care reprezintă într-o câtva un scut în fața acestor probleme. Ne referim și la sectoare foarte diferite. E vorba de sectorul sănătății foarte adesea și ne referim și la o economie care ne ajută când suntem la ananghie. În al treilea rând, trebuie să vedem ce putem face concret pentru a susține acest raport. Câteva propuneri, rapid. Trebuie în primul rând să fie clară definiția, trebuie să știm exact cine sunt acești uh, subiecți ai economiei sociale. Apoi trebuie să vedem care este contribuția acestui sector în diferitele state, să vedem care e contribuția reală, pentru că nu vorbim aici de capitalism, nu vorbim nici de sectorul public, deci e necesară o definiție. Comisia a făcut o încercare, a publicat un manual care trebuie pus în aplicare. Vorbim aici despre lumea academică, care și-ar putea și ea aduce contribuția pentru a garanta definiția. Apoi, ce inițiative legislative sunt necesare? S-au făcut multe statutul cooperativelor, al fundațiilor. Știu că Comisia a demarat o consultare în acest sens. A folosit la ceva? Trebuie să continuăm pe această cale. Pentru că noi nu vrem în niciun caz să birocratizăm un sector care are nevoie de libertate. Avem nevoie de anumite norme comunitare. În fine, trebuie să uh, ne implicăm în dialogul social și anume Trebuie să știm uh, unde se pot crea sedii, cum se poate garanta un canal de comunicare cu Comisia Europeană și care este sprijinul direct pe care îl putem garanta prin programele europene. E nevoie de programe ad hoc sau se pot folosi programele existente. Cred că putem să avem încredere în uh, gândirea Comisiei. Vreau să mulțumesc asociațiilor naționale și rețelelor europene care m-au ajutat foarte mult. De altfel, există și la Parlament un uh, grup care m-a ajutat. Mulțumesc raportorilor din umbră, comisarului Verheugen, cu care am avut un dialog cât se poate de sincer și de deschis. Mulțumesc tuturor asociațiilor care m-au ajutat. Am uh, transmis acest mesaj Comisiei Europene și să sperăm că, chiar dacă ajungem la sfârșitul mandatului, domnule comisar, veți găsi timp și pentru acest subiect. Deci, Sper că veți avea timp să faceți pași concreți înainte, să faceți propuneri, pentru ca viitorul Parlament să nu trebuiască să o ia de la zero din nou, ci să se fondeze pe ceva concret. Mulțumesc, are cuvântul Comisia. Mulțumesc, domnule președinte, membrii eh, Parlamentului, Comisia salută această inițiativă de a avea o opinie proprie în legătură cu economia socială, mai ales pe fundalul acestei crize economice. Acest sector trebuie să fie mai mult promovat, pentru că aceste întreprinderi sociale combină performanța economică cu uh, rezultatele uh, sociale ale membrilor și cu obiectivele afacerilor uh, pe plan național. Mai ales în domeniul ocupării forței de muncă, coeziunei sociale, protecției mediului înconjurător, protecției consumatorului, siguranței sociale, se pot face progrese pentru că aceste întreprinderi sociale sunt parte uh, a strategiei sociale a Comisiei și uh, beneficiază deja de Small Business Act. Obiectivul nostru privind economia socială este să creăm un mediu legal și administrativ pe plan european și în fiecare stat membru în cadrul căruia fiecare întreprindere socială, indiferent de dimensiuni și de formă, uh, să facă față provocărilor uh, globalizării. Politica Comisiei se străduiește să garanteze că întreprinderile sociale economice pot să crească, să se dezvolte, să prospere acordăm atenție deosebită pentru a crea garanții ca și alte politici comunitare, um, legea întreprinderilor, legea achizițiilor publice, siguranței, uh, securității sociale, um, agriculturii, pescuitului, să țină seama de necesitățile speciale, obiectivele speciale, stilul de lucru al acestor uh, întreprinderi. În concluzie, serviciile Comisiei elaborează un document care să analizeze progresul înregistrat din în 2004 încoace în ce privește promovarea cooperativelor și vom încerca să uh, propunem și noi acțiuni dacă ele se vor dovedi a fi necesare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Votul mâine la ora 10.30. Ordinea de zi prevede prezentarea raportului doamnei Evangelia Țampazi privind sănătatea mentală. Raportoarea are cuvântul pentru patru minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Astăzi suntem din